Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Dragi colegi, declar ședința deschisă. Suntem trei președinți astăzi pentru că, dincolo de Comisia pentru Bugete, comisiile asociate sunt Comisia Controlului Bugetar și Comisia pentru Afaceri Juridice. Doresc să urez bun venit doamnei Cristalina Gheorgheva, vicepreședinte desemnată a Comisiei. Aș dori să vă aduc aminte că, conform liniilor directoare pentru aprobarea Comisiei anexa 16 din regulament, Parlamentul evaluează candidatura comisarilor desemnați pe baza mm, calității uh, și uh, competențelor lor generale, angajamentului european Um, în, asupra cunoștințelor legate de mandatul lor și capacitățile lor de comunicare. Înainte de audiere, doamna vicepreședinte desemnată a răspuns în scris la un chestionar și răspunsurile scrise au fost distribuite deputaților în toate limbile. Dezbaterea va fi structurată în modul următor. Doamna vicepreședintă desemnată va face o declarație introductivă care nu trebuie să depășească 15 minute și va dispune de 5 minute la sfârșitul audierii pentru declarația finală. Deci, după declarația sa inițială, va urma o sesiune cu 45 de întrebări din partea eurodeputaților, la care doamna vicepreședintă desemnată va răspunde imediat și se prevăd trei minute pentru fiecare întrebare și răspuns. Un minut pentru întrebare și două minute pentru răspuns. Primul, uh, prima rundă de întrebări va fi, uh, vor fi cele ale reprezentanților grupurilor politice. A doua rundă de întrebări va fi structurată în trei blocuri, fiecare Uh, sub responsabilitatea președintelui uh, unei comisii, mai întâi Comisia pentru Bugete, apoi Comisia pentru Control Bugetar și apoi Comisia pentru Afaceri Juridice. Doresc să vă atrag atenția de asemenea asupra faptului că dezbaterea va fi interpretată în 22 de limbi. Toți oratorii pot deci să vorbească în limba lor maternă. Însă, sunteți rugați să țineți cont de faptul că intervențiile sunt interpretate și deci să nu vorbiți prea rapid. Vă atrag de asemenea atenția asupra faptului că dezbaterea este transmisă în direct pe internet, pe site-ul internet al Parlamentului European și înregistrarea video a audierii va rămâne la dispoziția dumneavoastră pe același site. Înainte de a da cuvântul uh, colegilor mei, președinții Comisiei pentru Control Bugetar și Comisiei pentru Afaceri Juridice, aș dori să vă spun, doamnă vicepreședinte desemnată, că suntem foarte interesați de modul în care este pregătit bugetul pentru 2015, afectat mult de facturile neplătite care totalizează o sumă importantă și dorim o soluție structurală pentru a rezolva această problemă, pentru a evita um, nașterea unor datorii perpetuate în Uniunea Europeană. De asemenea, ne interesează revizuirea cadrului um, financiar multianual, uh, prevăzută pentru 2016, dar uh, la care deja vom lucra în 2015. De asemenea, ne interesează modul în care această sumă de 300 de miliarde va fi folosită, așa cum a anunțat domnul președinte Jean-Claude Juncker, și care va fi impactul bugetar încă din 2015 impactul folosit al acestui dispozitiv atât de așteptat și ne interesează și punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu uh, posibilele resurse proprii pentru ca Parlamentul European să voteze asupra acestor resurse și de asemenea viziunea dumneavoastră în legătură cu posibilul control parlamentar asupra zonei euro și mecanismul european de stabilitate financiară. Acestea fiind spuse, dau cuvântul acum doamnei Ingeborg Gresle, președinta Comisiei pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc. Dragi colegi, doresc să urez bun venit doamnei Gheorgheva în numele tuturor membrilor Comisiei pentru Control Bugetar. Iată, se formează o nouă comisie și trebuie să se asigure și o anumită continuitate. În ceea ce privește bugetul, controlul bugetar și lupta împotriva fraudei, suntem convinși că trebuie să cooperăm strâns. Portofoliul dumneavoastră este unul important și aproape o șeptime din personalul comisiei este în subordinea dumneavoastră. Obiectivul este să se obțină rezultate mai bune în în general, în construcția europeană, în lupta împotriva fraudei și în controlul bugetar. Comisia pentru control bugetar um, va pune 14 din cele 45 de întrebări. Mai întâi veți uh, dialoga cu reprezentanții grupurilor politice apoi cu alți membri ai comisiilor și sperăm că vom colabora foarte bine în interesul contribuabilor europeni. Pavel Svoboda. Are acum cuvântul Pavel Svoboda, președintele Comisiei Afacerilor Juridice. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și doamnelor. Bună ziua, doamnă Gheorgheva. Doresc să vă urez bun venit la această audiere în numele Comisiei Afacerilor Juridice Comisia pe care o conduc vă va adresa un uh, număr uh, limitat de întrebări în această dupămasă și e normal să fie așa. Mai mult ca niciodată, bugetul Uniunii Europene și punerea sa în aplicare în mod cât mai corect um, sunt uh, preocupările noastre majore. Ca autoritate bugetară, Parlamentul este convins că este foarte important uh, Uh, pentru buna punere în aplicare și monitorizare a politicilor și programelor ca bugetul să fie bine pus în aplicare și de aceea este în interesul uh, cetățenilor, ale statelor membre, ale întreprinderilor să ne asigurăm că instituțiile, agențiile și organele Uniunii Europene se pot baza pe bărbați și femei foarte bine calificați, independenți, eficienți și motivați. Domnul Juncker a inclus în portofoliul dumneavoastră resursele umane. Deci, veți fi direct responsabilă pentru recrutarea, condițiile de muncă, cariera și mobilitatea personalului de la comisie, dar și indirect vă veți ocupa de multe alte aspecte foarte importante pentru staful instituțiilor, agențiilor și organelor Uniunii Europene și veți avea responsabilitatea bunei performanțe a factorului uman. Parlamentul um, consideră că este o sarcină importantă și de aceea Comisia pentru Afaceri Juridice va participa participa la evaluarea dumneavoastră alături de comisiile pentru bugete și control bugetar. Doamnă Gheorgheva, vom asculta cu interes declarația dumneavoastră inițială. Madame la vicepreședintă. Doamnă vicepreședintă desemnată, aveți cuvântul.